punct. În primul rând, din partea GUE NGL am cerut o solicitare de desemnare a delegaților. Aceste nominalizări apar în procesul verbal. Dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate.